Kaitu, Andrew Kaitis pentru prezentarea sa de început. Domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European, este o onoare pentru mine să mă aflu în fața dumneavoastră astăzi ca parte a echipei domnului Juncker, înaintea sau în fața reprezentanților aleși Uh, într-o manieră democratică de cetățenii europeni. Uh, sunt încântat să iată, să, să am parte de acest schimb de opinii cu dumneavoastră și uh, sper să obțin uh, încuvințarea dumneavoastră în ceea ce privește desemnarea mea ca și comisar european pentru sănătate și siguranță alimentară. Dați-mi voie, dați voie să încep prin a spune câteva cuvinte despre mine. Uh, mi-am petrecut uh, primii șase ani din viață în unul dintre gulagurile lui Stalin, uh, deasupra cercului polar în uh, Siberia. Am fost născut într-o familie de lituanieni deportați, foști funcționari lituanieni deportați. La fel ca și tatăl meu, încă din tinerețe am lupa, luptat împotriva oprimării sovietice. Am luptat pentru adevăr, echitate și egalitate. Am fost de două ori arestat și anchetat date de către KGB. Am luptat pentru independența lituaniană și sunt mândru să fiu unul dintre autorii declarației de independență și Constituției țării mele. Din punctul meu de vedere, uh, din punctul de vedere a unui luptător împotriva regimului totalitar, uh, totalitar și extremismului, Uniunea Europeană este un angajament vis-a-vis -vis de valorile europene. Sunt mândru de realizările făcute pe calea integrării, pace, democrație, justiție socială, prosperitate. Am luptat în țara mea natală, uh, în sânul Partidului Social-Democrat. Nu sunt un străin de Bruxelles. Am condus delegația lituaniană la convenția privind viitorul Europei, uh, care a fost organizată în timpul lui Giscard d'Estaing. Uh, Giuliano Amato și Jean-Luc de N m-au învățat uh, să ce înseamnă compromisul în Europa. Și, prin urmare, sunt un adevărat fin cunoscător al Uniunii Europene. Timp de 23 ani am fost doctor, am, fost, uh, am încercat să salvez uh, viețile umane și am încercat să îmbunătățesc calitatea vieților paci pacienților mei. Am fost la un moment dat vicepreședinte al uh, Consiliului Internațional pentru Sănătate. O altă pasiune a mea este istoria. Am uh, de fapt, o istorie îndelungată. Iată, am evoluat de la gulag la postura de comisar desemnat. Iată, o îndelungată uh, istorie. De asemenea, sunt parlamentar în Lituania. Am fost ales de șase ori de către concetățenii mei. Am servit, uh, mi-am servit țara ca președinte al Parlamentului, ca ministru al sănătății și, de asemenea, ca mm, președinte al Comisiei pentru Afaceri Europene. Acum să trecem la prioritățile politice pe care mă voi concentra în următorii 5 ani, în calitatea de comisar pentru sănătate și siguranță alimentară. Promovarea creșterii economice la nivel european este un obiectiv uh, cheie și consider că sănătatea și siguranța alimentară pot ajuta în acest sens. Haideți să încep cu sănătatea. Sănătatea este un element cheie al economiei de piață. Consider că avem nevoie de un nou stimulent pentru sănătate în Europa. A cheltuielile în domeniul sănătății nu sunt doar cheltuieli. Accesul rapid și universal la îngrijiri și uh, medicamente sunt investiții în capitalul uman și în productivitate. Trebuie să ne gândim dincolo de cheltuielile financiare, uh, trebuie să ne gândim uh, dincolo de profit, trebuie să ne gândim la sănătate ca o valoare esențială, o valoare cheie la nivel de societate europeană. Tocmai de aceea trebuie să uh, reunim eforturile statelor membre pentru a investi, pentru ca acestea să investească mai mult în sănătate și în salvarea uh, vieților. Împreună putem face mai mult, împreună putem ajuta oamenii să trăiască o viață sănătoasă. Voi eh, colabora strâns cu statele membre pentru eh, ca a le ajuta pe acestea să îmbunătățească durabilitatea și eficiența sistemelor lor de sănătate, astfel încât ele să poată oferi acces echitabil la îngrijire tuturor cetățenilor. În acest sens, eh, voi dezvolta expertiză în domeniul evaluărilor de impact a, sau de performanță a sistemelor de sănătate. Prioritățile, mei în sănătate, prioritățile mele în sănătatea publică sunt promovarea, prevenția sau prevenirea și protecția pentru toți. Mă voi axa pe prevenire cu cât mai mult uh, sistemele de sănătate se axează în momentul de față pe prevenire, cu atât mai puține vor fi costurile peste 15 sau 20 uh, de ani. N-am venit aici să le spun oamenilor să nu mai fumeze sau să nu mai, uh, să nu mai bea. Am venit aici pentru a le spune oamenilor cât de bună ar fi viața lor fără fumat și fără alcool. Promovarea stilurilor de viață sănătoasă este esențială. Dacă voi câștiga încrederea, voi face tot ce îmi stă în putere pentru a-i proteja pe cetățenii cetățeni de orice fel de criză de sănătate în domeniul sănătății sau criză alimentară care ar putea apărea. Mă voi asigura că mijloacele pentru uh, acti- acțiuni de urgență la nivel uh, de Uniune Europeană rămân uh, de cea mai bună calitate, astfel încât Uniunea Europeană să poată acționa rapid în cazul în care vreo criză ar putea avea un impact asupra sănătății epidemia de Ebola ne amintește cât uh, de periculoase sunt uh, bolile contagioase. Trebuie să-i ajutăm pe cei care au nevoie de ajutorul nostru. De asemenea, avem, trebuie să-i ajutăm pe cetățenii noștri și să depășim diferențele din sistemul de sănătate, sistemele de sănătate europene. Uh, Uh, de asemenea, îmi doresc ca legislația europeană să ofere rezultate directe și beneficii directe cetățenilor. Implementarea directivei privind uh, asistența medicală cross-frontalieră trebuie să fie realizată cât mai curând cu putință. De asemenea, voi lupta pentru asigurarea uh, drepturilor uh, uh, drepturilor pacienților europeni. Și de asemenea, directiva privind produsele de tutun trebuie să fie dusă la sfârșit. Acum voi trece la siguranța alimentară și voi vorbi în poloneză. Uniunea Europeană trebuie să fie cât mai uh, cât mai, să, să, să poată acționa cât mai curând cu putință. Îmi doresc ca cetățenii europeni să beneficieze de cele mai sigure alimente la nivel mondial. Acestea sunt esențiale dacă e ca sănătatea publică să fie garantată. Standardele um, în domeniul alimentelor trebuie de asemenea să fie văzute ca o, un avantaj, un avantaj care poate fi folosit pentru a crește competitivitatea producătorilor noștri la nivel mondial. Sectorul agroalimentar este unul dintre sectoarele esențiale la nivel european și tocmai de aceea poate contribui la crearea de locuri de muncă și la o prosperitate mai mare, în special pentru IMM-uri. Să nu uităm că IMM-urile reprezintă coloana veli, ver, uh, vertebrală a economiei europene. Revenind la uh, problematica alimentelor, voi încerca să mențin și să îmbunătățesc uh, toate standardele în domeniul agroalimentar. Voi colabora în acest sens cu toți uh, actorii implicați. Toată lumea are de câștigat atâta timp cât producătorii și operatorii europeni sunt implicați în negocieri și în decizii. Istoria ne arată cât de repede se poate pierde încrederea în alimente în cazurile în care apar cazuri de Uh, situații de fraudă. Tocmai de aceea voi fi cât mai uh, riguros cu putință în acest domeniu. Și acum voi trece la germană. Doamnelor și domnilor, în următoarele șase sau în primele șase luni ale mandatului meu voi uh, evalua uh, Uh, procesul de decizie privind organismele modificate genetic, respectând, bineînțeles, directivele, liniile directoare stabilite de către domnul Juncker. Voi continua discuțiile cu privire la uh, propunerea privind uh, organismele modificate genetic. Bineînțeles, toate propunerile pe care le vom discuta, le vom face, vor fi discutate în, în strânsă legătură cu Parlamentul și uh, Consiliul European european. Uh, pachetul de măsuri pentru sănătatea uh, animalelor, pentru uh, protecția plantelor și controlele oficiale trebuie să fie mai evidente în legislațiile noastre. Domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European, în încheiere vreau să vă spun că voi lucra într-o manieră deschisă și transparentă. Am fost ales de șase ori în Parlamentul Național și consider Parlamentul European ca un partener uh, Uh, cheie. Uh, de asemenea, doresc să servesc, uh, să aduc beneficii cetățenilor europeni și asta am făcut în ultimii 40 de ani, niciodată n-am regretat-o. Împreună e momentul să schimbăm ceva în Europa. Haideți să o facem. Mulțumesc!